uh, instrumente pentru um, piețele financiare, raportul Ferber, uh, um, piețele financiare și instrumentele acestora. Îi dau de îndată cuvântul domnului raportor. Domnule Ferber, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Îmi pare rău că președinția Consiliului nu aici, pentru că aș fi vrut să-i felicit că am reușit ca, într-un timp foarte scurt, să, avem, să obținem amânarea de care aveam nevoie și de aceea nu pot decât să încep cu critica pe care o am la adresa Comisiei. În anul 2014, probabil vă amintiți, în aprilie 2014, aici, în această instituție, am adoptat MIFID. Atunci eram de părere că ne aflăm la un punct de cotitură în ceea ce privește regulamentele financiare în Uniunea Europeană. Și am fost mândri că cetățenii, i-am putut reprezenta pe cetățenii europeni europeni, la alegerile europene. Acum, din păcate, la doi ani care au trecut de atunci, discutăm acum despre o prelungire. Se pare că iar uh, trebuie să amendăm lucrurile cu cel puțin încă un an, pentru că autoritatea de supraveghere pur și simplu n-a fost în măsură să-și procure infrastructura tehnică. Mai mult, Comisia, în elaborarea actelor delegate, nu a respectat calendarul pe care noi l-am convenit în 2014. De asemenea, constat că dacă am avut de eh, elaborat eh, o sarcină, să zicem, principală în ultima legislatură, atunci uh, aceasta a fost cu siguranță accesul la piețele financiare. Și trebuia uh, să ne îngrijim de faptul că domeniile nereglementate, acolo unde există speculă, acolo oamenii în urma speculațiilor pot ajunge într-o situație dezastruoasă, să creăm reguli pentru a putea înfrunta aceste provocări. Faptul că toate aceste reguli ă, sunt propuse să intre în vigoare doar în 3 ianuarie 2018 este extrem de regretabil. Pe de altă parte, aș mai spune, noi, Consiliul și Parlamentul, am reușit într-un răstimp foarte scurt și vorbesc de un timp mult mai scurt decât a avut nevoie Comisia, am reușit să identificăm acele elemente pe care Comisia le-a trecut cu vederea. Da? Și în același timp am făcut ceva ce a fost unic până acum în Europa, și anume toate problemele pe care le-am constatat la implementare am reușit să le corectăm. Aș reține în același timp că uh, legislatorul european nu uh, poate să rezolve, să integreze, să prevadă toate problemele uh, punctuale care apar uh, aici, acolo cu uh, punerea în aplicare. Și ajustarea aceasta cuprinzătoare la situația reală, de fapt, a reușit pentru că și aici mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră și tuturor colaboratorilor, pentru că am reușit să ne concentrăm asupra acelor elemente prioritare care trebuiau neapărat ajustate și apoi am rezolvat și celelalte probleme. Iar Consiliul a avut suficientă flexibilitate sub îndrumarea foarte înțeleaptă a președinției neerlandeze să țină cu noi. Deci am încercat problemele care au fost concret puse în fața, pe masele noastre de lucru să rezolvăm acele probleme fără să intrăm și în alte elemente de legislație și cred că acest uh, lucru, această abordare uh, poate fi urmată uh, ca exemplu și în alte situații. Acum am rugămintea la adresa Comisiei ca eh, standardele de reglementare eh, care încă lipsesc să ne fie prezentate, să elaboreze aceste standarde, pentru ca piața să știe la ce trebuie să se aștepte, astfel încât să existe instrumente de ajustare fină. Vrem piețe financiare stabile care să eh, trezească încredere în rândul investitorilor și vrem ca excesele să fie de domeniul trecutului pentru asta e nevoie de eforturi comune. Mulțumesc frumos! Thank you, Mr. Ferber. Mulțumim foarte mult, domnule Ferber. Eh, domnul Jonathan Hill din partea Comisiei Europene. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi face mare plăcere să, că avem ocazia să discutăm aceste modificări ale legislației MIFID 2 și recunosc că este un mare volum de muncă aici la Parlamentul European și la Consiliu pentru uh, ca să ajungem la un acord înainte lunii iulie și îi sunt foarte recunoscător domnului Ferber și raportorilor din umbră uh, pentru acest dosar pentru că au uh, pătrat ritmul și au acționat atât de eficient sunt uh, de acord cu ce a spus domnul Ferber, că acest pachet e o parte cheie a reformelor noastre financiare pentru mai multă transparență a piețelor și pentru îmbunătățirea controlului acestora și supravegherii. E o reacție a acordului de la Pittsburgh G20 pentru a reforma uh, piața commodities și derivatives, pentru că aceste piețe să funcționeze mai bine, ca acestea să fie mai rezistente <clears throat> și să fie mai stabile de asemenea, desigur, pentru a uh, consolida protecția investitorilor, nu doar prin a ne asigura că investitorii dispun de informațiile corecte, ci și prin introducerea unor reguli mai solide pentru a evita apariția unor conflicte de interese. Deci suntem de acord în legătură cu scopurile și atunci ca să le uh, îndeplinim, avem nevoie de o bună punere în aplicare a legislației, astfel încât să existe uh, siguranță juridică, să nu există tulburarea piețelor, uh, pentru investiții în economie și pentru ajutorarea mediului de afaceri să-și gestioneze riscul. Sigur, reforma este una ambițioasă E vorba de date pentru uh, sute de activități comerciale și locuri tranzacționale din aproximativ uh, 15 milioane de instrumente financiare și este o mare provocare, este un, uh, o mare complexitate a sistemelor IT de care e nevoie. Uh, cred eu că foarte bine uh, s-a judecat că era nevoie de mai mult timp pentru a, uh, nu pentru a submina noul cadru, ci pentru a ne asigura că funcționează corect atunci când va demara. Deci, la uh, cererea instituțiilor. Sigur, noi am propus extinderea uh, termenului pentru intrarea în aplicare a MIFID 2 cu un an de zile până în ianuarie 2018 și sunt recunoscător Parlamentului European și Comisiei sale ECON pentru că au susținut ceea ce cred eu că este o propunere de bun simț. La fel ca domnul Ferber, uh, mă bucur și eu că am evitat o uh, uh, modificare a aspectelor cheie ale pachetului care au fost convenite acum 2 ani, însă, iată, avem niște modificări de ordin tehnic în acest pachet care îmbunătățesc calitatea reglementărilor. Sigur, uh, pentru cerințele de transparență e nevoie de mai multe clarificări în legătură cu pachetul de tranzacții, uh, ceea ce a, și-a dorit ESMA, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și aici uh, modificările Parlamentului ne ajută să ajungem echilibru dorit, uh, asigurându-ne că există un regim din ce în ce mai transparent în domeniul tranzacțiilor comerciale fără a se impune sarcini nenecesare acolo unde nu este nevoie de ele, desigur, și e bine că tranzacțiile financiare pentru securities uh, au fost scutite de la obligațiile de transparență, așa numite FFSTs, care vor fi reglementate Uh, prin propriul lor regulament în viitor, așadar, mai multă transparență în acest domeniu, care ar crea uh, în acest moment uh, mai multe probleme decât le-a rezolva. Și apoi, în legătură cu excepțiile pentru propria contabilitate, acolo este o modificare pentru ca și companiile uh, non-financiare să uh, se bucure de un, uh, o activitate fără mari probleme și acum facem eforturi ca să uh, avem o mare nevoie de, măs- de uh, un mare număr de măsuri de nivel noi, fiind care să fie adoptate până la sfârșitul lunii iunie și sunt de acord cu domnul Ferber, trebuie să mențio- menținem ritmul. Există domenii în care am solicitat ESMA să-și reexamineze propunerile cu chestiuni care de asemenea au fost semnalate de Parlamentul European și în total cred că aceste măsuri ar trebui să facă astfel încât MIFID 2 să joace un rol mai eficient. Statele membre acum trebuie să transpună elementele MIFID 2 pentru care sunt responsabile până în 3 iulie 2017, iar industria ar trebui să înceapă să respecte aceste măsuri din ianuarie 2018. Consider că este un mod inteligent de a proceda pentru a ne asigura că punerea în aplicare acestei legislații uh, va merge foarte bine și pentru a aduce mai multă transparență, o mai bună protecție a consumatorilor și mai multă eficiență în piețele europene. Mulțumesc! Grazie, comisario Hill. Ora passiamo... Mulțumim, domnule comisar Hill. Acum au cuvântul reprezentan reprezentanții grupurilor politice, în primul rând, uh, în numele grupului PPE, domnul Caras. Domnule președinte, stimate domnule comisar, domnule raportor, doamnelor și domnilor, nu numai că vrem, ci avem nevoie foarte urgent de piețe financiare foarte stabile. S-a spus deja de mai multe ori că acestea sunt premiza pentru recâștigarea încrederii în piețele financiare în general, pentru că această încredere este în scădere printre utilizatori și prin, în opinia publică. Pentru o stabilizare este nevoie de o reglementare acolo unde este necesar, dar și de mai multă transparență și de mai mult control. Prin o nouă reglementare prin NIFID, uh, protecția deponenților uh, a fost un punct uh, foarte important. Protecția acestora nu poate să fie garantată decât prin punerea în aplicare a premizelor tehnice pentru ca aceasta să funcționeze. Dar aceste premize tehnice nu existau momentan și raportorul a atras atenția că există lacune în ceea ce privește supravegherea, pe de o parte, și pe de altă parte, Comisia uh, trebuia de asemenea să încerce să combată anumite lacune prin uh, transferul de competențe prin acte delegate. Apoi a urmat uh, o perioadă în care, despre care de asemenea a vorbit domnul Ferber și în care s-au făcut eforturi foarte mari și ne, suntem foarte recunoscători domnului Ferber pentru că a încercat în colaborare cu Consiliul să înlăture problemele de implementare. Așadar, chiar dacă am folosit această pauză, acest moment în care nu s-a întâmplat mare lucru și în care astfel am, am reușit să facem o renovare a um, regulamentelor, a legilor și am intrat în prelungiri ca să folosim acum vocabular de fotbal. Totuși, în continuare, termenele sunt foarte stricte iar uh, activitățile sunt foarte detaliate și de aceea este nevoie de o schimbare mai mare. Mulțumirile și rugămințile noastre se adresează de aceea în același timp uh, Comisiei cât și uh, operatorilor de pe piață pentru ca să se simplifice sistemele și pentru ca să avem în fine un sistem mai eficient din 3 ianuarie 2018. Mulțumesc! Domnule Caras, aveți un cartonaș albastru. Domnule Caras, Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Doriți să răspundeți? Da. Domnul Zani, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru faptul că vrea să uh, răspundă la întrebare sunt uh, corect uh, informat și sunt de acord că și colegul și noi toți vrem uh, reguli transparențe, dar ce face Uniunea Europeană când Banca Națională a unui stat membru pur și simplu nu dă nici doi bani pe regulile pe, pe care le propune Uniunea Europeană Uh, există în Banca Națională a Ungariei un miliard de euro, bani care nu pot fi decontați, uh, de care nu a dat uh, seama nimeni. Ce spuneți? Da, domnule președinte, după cum știți, băncile comerciale sunt independente, băncile naționale sunt independente, îmi cer scuze, iar parlamentele naționale trebuie să facă controlul, iar în colaborare cu Uniunea Europeană, Parlamentul European este cel care trebuie să exercite acest control. Dacă apar probleme, ele trebuie să fie discutate deschis și în uh, măsura posibilităților trebuie să fie corectate. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Înainte să dau cuvântul doamnei Doț, aș vrea să vă informez că trebuie să terminăm neapărat la 12.30 această dezbatere, pentru că atunci încep voturile. Așadar, vreau să vă rog să respectați uh, timpurile, timpii care v-au fost uh, atribuiți, pentru că altfel nu vom putea să mai permitem niciun cartonaș albastru și nici catch DI. Doamna Doț are cuvântul acum, în numele Socialiștilor și Democraților, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, din toate elementele de legislație eh, puse în aplicare după criza financiară din 2008, eh, directiva SFTR este probabil cea mai cuprinzătoare și cu impactul cel mai important. Acest element de legislație este extrem de eh, ambițios în domeniul său de aplicație. Vrea să facă piețele mai transparente, să protejeze consumatorii, să reglementeze reglementeze tranzacțiile cu frecvență înaltă și să intervină în anumite uh, tranzacționarea anumitor mărfuri. Uh, este important ca cetățenii Europei să nu mai plătească a doua uh, oară prețul pentru speculațiile trecutului. În acest context este important ca ESMA să, găsea, să aibă toate instrumentele tehnice și de infrastructură să poată urmări put, pune în aplicare. Ne dezamăgește însă că nu reușește să o facă până în 2017. Ne-am fi dorit ca aceste reguli să prindă încă de, dinainte de această dată și de aceea totuși sunt uh, uh, în măsură să susțin amânarea uh, punerii în aplicare a regulilor până în 2018, uh, dar asta nu este o invitație la adresa ESMA să se culce pe laurii de până acum, să Uh, să nu facă nimic și să mai stea pur și simplu un an să mai aștepte. Trebuie să ne asigurăm că tot, uh, totul este pregătit pentru ianuarie 2018, astfel încât să știm foarte clar că nu va mai exista o a doua amânare. Vreau să îi mulțumesc raportorului Marcus Ferber și tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea uh, excelență de care au dat dovadă. Vrem să transmitem un mesaj foarte clar al acestui Parlament vis-a-vis de pretențiile noastre la adresa Comisiei în următoarele 12 luni. Mai întâi, vrem rapoarte de progres regulate eh, care să ne arate că, într-adevăr, respectăm calendarul de măsuri de luat până în 2018. În al doilea rând, ne așteptăm ca rezervele și temerile exprimate de noi în legătură cu MIFID 2 să fie integrate și să fie analizate, să fie luate în vedere. Dacă acestea nu sunt reflectate în legislația consolidată, amendată, atunci ne rezervăm dreptul de a amenda cele convenite până acum. Pentru mine, piața de derivate privind anumite tipuri de mărfuri este Uh, foarte, foarte importantă și ea este cea care uh, dăunează foarte mult fermierilor și micilor comercianți. Trebuie ca speculațiile în acest domeniu să se oprească și trebuie să, ca fiecare uh, actor de pe această piață să poată fi reglementat mai bine. Trebuie ca limitele actuale pe care le consider foarte, foarte scăzute să fie înăsprite. Propunerile inițiale ale ESMA nu sunt suficient de bune și mă bucur că Comisia nu uh, a dat curs tuturor acelor uh, propuneri, pe de altă parte nu a integrat încă toate propunerile Parlamentului European. Noi am ascultat ESMA și am ascultat și Comisia când a fost vorba de punerea în aplicare a propunerilor lor. Acum este rândul acestor două instituții să ne asculte pe noi atunci când ne exprimăm noi rezervele legate de MIFI 2. Mulțumesc în uh, numele conservatorilor și reformiștilor, uh, domnul Ojog. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Uh, scopul acestui document este să se amâne intrarea în vigoare a directivei 65 per 2014, deci o amânare practic cu 12 luni și va intra în vigoare astfel doar în 2019. Uh, uh, știu, chestiunea este foarte complicată, datele care trebuie colectate sunt și ele foarte complexe și Apoi e și nevoie de construirea și punerea în funcționare a infrastructurii tehnice. Apoi la nivel intern și la nivel european, ă, într-adevăr se vede că este nevoie de încă 12 luni pentru că mm, e nevoie de vreo 5 faze pentru implementarea infrastructurii, apoi trebuie făcută testarea, apoi arhitectura finală ă, și până în iulie, până în luna iulie acestui an, sigur că nu putem uh, ști cum va funcționa totul, trebuie, avem nevoie neapărat de, de această amânare. Mulțumesc. Mulțumesc și acum în uh, numele grupului ALDE are cuvântul doamna Van Nuenhuizen. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să îi mulțumesc lui Marcus Ferber ca raportor pentru această abordare uh, constructivă în care a lucrat la acest raport. Și îl mulțumesc și pentru că a rămas pe poziție și pentru că a condus foarte bine echipa de negociere. Au fost negocieri foarte lungi, și uh, ele vor avea consecințe nu numai pentru piețe, pentru toți consumatorii, pentru toate întreprinderile, toată lumea care trebuie să uh, se ocupe apoi de regulamentele MIFID. Sigur că e foarte dificil, trebuie să găsim un echilibru, dar Comisia trebuie o, dorește o piață de capital, dorește o creștere economică considerabilă, ceea ce poate fi susținut, dar și uh, sectorul financiar trebuie să contribuie. E vorba de o simplificare a finanțărilor. Uh, fondurile de care avem nevoie trebuie să poată să um, fie, să intre în fluxul de capital. Avem nevoie și din partea Comisiei de o legislație mai bună. Comisarul Timmermans făcuse deja referire la nevoia aceasta. Însă e foarte dificil. Într-o temă atât de complexă precum MIFID și MIFID 2, care este extrem de tehnică, totul este extrem de tehnic, uh, Ă, noi, care reprezentăm cetățenii, nu trebuie să uităm acest lucru. Cetățenii, consumatorii vor ă, informații foarte bune și clare despre produsele financiare, despre investițiile pe care le fac. Ei vor de asemenea și ca deciziile să se ia echilibrat. Cum facem să garantăm ă, toate aceste lucruri? Sigur că nu e ușor, a fost o luptă și s-a ajuns la întârzieri înțelegem acest lucru. E foarte important să avem uh, o legislație foarte bună care este aplicabilă rapid, dar este mai important decât să lucrăm foarte repede, pentru ca să nu perturbăm piețele. Noi susținem, deci, uh, o amânare a termenului. Această amânare însă trebuie să fie folosită pozitiv. Trebuie ca regulile să fie mai bine aplicate și trebuie să fie mai ușor depus în aplicare. Avem în continuare însă alte probleme, definiția cercetării, ce este cercetarea. Totul uh, trebuie definit, e foarte important, trebuie să găsim soluții foarte bune și trebuie să definim uh, cât se poate de clar toate aceste concepte. E vorba de reguli decisive nu este vorba de transmiterea informațiilor inutile cetățenilor, ci e vorba ca utilizatorii, consumatorii să primească acele informații care chiar sunt relevante. Deci nu informații despre tranzacții care poate nu o să se întâmple niciodată, ci informații cu adevărat relevante despre investiții. Nu tot ceea ce se poate măsura este uh, de valoare și nu tot ceea ce este de valoare se poate măsura. Deci ar trebui să ne folosim uh, rațiunea și uh, e foarte important să avem uh, contacte cu organizațiile de mm, protecție a consumatorilor, dar și cu industria. Avem reguli care trebuie să funcționeze, care trebuie să dea destule informații consumatorului, să nu um, creeze prea multe obstacole pentru această uh, piață. Mulțumesc. În numele GUNG are cuvântul domnul Fabio De Mazi. Domnule președinte, pe scurt, uh, la un deceniu de la izbucnirea crizei financiare, tot nu avem uh, puse în aplicare în mod suficient regulile anticriză și antispeculație. Noi uh, ne-am opus, dar totuși până la urmă am uh, acceptat uh, să se ajusteze și să se îmbunătățească regulile MIFID speculațiile cu diferitele materii prime și anumite mărfuri, în ciuda protestelor noastre, încă nu au fost aduse la zi cu legislația adoptată de, legislația, de Parlamentul trecut peste o treime din volumul uh, de uh, este uh, este nereglementat. Uh, suntem în urma Statelor Unite în această problemă și cu asta suntem încă o dată mai vulnerabili și mai expuși următoarei crize, care deja să știți că a fost însămânțată. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor. Acum are cuvântul domnul Lamberts. Mulțumesc, domnule Uh, președinte, iată, în vara asta se împlinesc 9 ani de la începutul crizei financiare și încă și în ziua de astăzi volumul nominal al piețelor financiare este zi de zi de 10 ori mai mult decât economia reală. Deci se speculează practic de 10 ori <clears throat> mai mult. Pentru un dolar care se comercializează, se speculează 10 dolari. Deci sunt activități care uh, nu, au decât, uh, să, nu fac decât să dăuneze economiei reale. Deci cotidian, zi de zi, se speculează materiile prime, mai ales în domeniul alimentar. E incredibil să constatăm așa ceva. Este un text care a fost adoptat în februarie 2014 pentru a fi aplicat la începutul 2017, deci după 3 ani, că încă nu poate fi pus în aplicare peste șase luni. Și comisia, la 18 luni după adoptarea textului, ne întreabă, nu putem cumva să mai amânăm încă cu un an. Deci, iată, asta ne arată uh, mai ales hipercomplexitatea unui text și, uh, să spunem clar, această complexitate adesea e vehiculul laxismului o renegociere simplă e adesea mai strictă decât o legislație hipercomplexă și din cauza acestei complexități ni se cere încă o, uh, un termen de încă un an. Dacă n-ar fi vorba numai de atât, am putea spune, bun, haide, n-au fost prea profesioniști, mă rog, le mai uh, dăm un an. Dar e vorba de un an în plus în care continuă speculațiile, mai ales pe produsele alimentare. Dar nu e vorba doar de asta ca prin minune acest uh, termen suplimentar uh, și acest text a fost ocazia de a se vehicula un număr de noi excepții care vor reduce încă și mai mult transparența piețelor financiare. Cu alte cuvinte, prin introducerea acestor excepții, noi eh, credem că aceste termene sunt utilizate pentru a dilua un text care deja nu se situa la nivelul de ambiție necesar. Deci vom vota împotriva acestei întârzieri. Dacă n-ar fi fost doar decât această întârziere, totuși ar fi votat uh, pentru, dar din cauza acestor excepții suplimentare din acest text vom refuza să-l votăm. Mulțumesc! Peric Mulțumesc acum eh, pentru grupul FDD are cuvântul domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg și eu că este foarte complicat să încercăm să reglementăm piețele financiare, însă tot acest timp de care avem nevoie pentru ca să reglementăm este un lucru pe care cetățenii, de care cetățenii nu dispun, pentru că piețele financiare, care sunt de fapt fost, uh, care au, trebu- au avut de suferit sau care au crescut, îmi cer scuze, de, uh, după criza din 2008-2009, este, uh, de, așadar, sunt într-o situație foarte paradoxală. Comisia vorbea de piața de capital, vorbea de piețele financiare ca prioritate în ceea ce privește separarea bancară, economia reală. Toate acestea arată, de fapt, că în Europa, în Europa lui Juncker, de fapt, din păcate se reprezintă interesele puternice a băncilor uh, sau a investitorilor care nu au interese ca cetățenii europeni. În ceea ce privește propunerea de care discutăm, pentru noi nu este acceptabilă pentru că s-a profitat de acest raport pentru a introduce modificări, așa cum a zis și colegul de Verdi, și aceste modificări uh, încearcă să creeze excepții despre anumite operațiuni uh, și din partea unor operatori financiari la transparența care ar trebui să fie totală la instrumentele financiare, la derivate, cum ar fi uh, tranzacția SFT-ul, operațiunea de finanțare prin instrumente financiare sau alte instrumente EFP-ul pe care le folosesc băncile și care ar trebui să fie transparente. Și băncile, deci, trebuie să fie transparente pentru că sunt organisme sistemice și când avem nevoie de bănci, ele, când au nevoie de fonduri, vin la, și bat la ușa guvernelor, deci la contribuabil. Noi, de aceea, anumite grupuri din acest Parlament, suntem pentru o transparență totală pe operațiunile bancare pentru că trebuie să fim responsabili, ar trebui să eliminăm acele pasaje care nu permit transparența. Așadar, trebuie să fim mult mai stricți cu băncile și pe reglementările financiare. Din păcate, un comisar ca dumneavoastră are, consideră în continuare că este foarte dificil să facem așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele din partea ENF, doamna Capel. Domnule președintele, vă mulțumesc. Domnule comisar Hill, azi vom cădea de acord asupra faptului că suntem de acord să amenăm aplicarea regulamentului privind operațiunile de finanțare a titlurilor. Este corect să facem acest lucru. Evident, nu încercăm să amânăm uh, ca ESMA și Comisia să se achite de datoriile lor, dar este important ca piața financiară să fie pregătită pentru schimbările de reguli și uh, trebuie să Uh, ținem cont și de progresul uh, de pe piața uh, titlurilor din ultimii ani. Vrem să protejăm investițiile, în același timp vrem ca băncile și ceilalți actori să aibă reguli de notificare și obligații de informare mai exacte. În același timp, comercianții de mărfuri și de materii prime trebuie să îndeplinească noi cerințe de capital și vor fi asimilați instituțiilor financiare. Uh, afacerile cu produse derivate vor uh, fi legate de volumul total de tranzacții și în anumite categorii de um, mărfuri și materii prime, uh, comercianții nu vor putea să acționeze în mod nelimitat. Comisia spune că trebuie găsite ajustări fine în legătură cu materiile prime, pentru că materiile prime, dacă nu sunt reglementate, ar putea să creeze distorsiuni pe piață din cauza prețurilor. Mulțumesc, care cuvântul domnul Funtulis. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord că, la fel ca în alte sectoare ale economiei și în sectorul financiar, e nevoie de norme, de reguli care să facă mai sigur pentru toți cei care vor să opereze pe, în acest sector. Ehm, inițial, pentru a se evita uh, ilegalități și pentru, bun, pentru în interesul comun trebuie făcut acest lucru. Sigur, chiar dacă sunt necesare norme și chiar dacă există și anumite lacune, uh, eu cred că cu această legislație nu se va îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor afectați de șomaj. În, din păcate, în criza din ultimii 10 ani, uh, cetățenii au fost foarte afectați și vor soluții urgente. Rap- parte ca cel de azi nu propun uh, soluții urgente. Noi trebuie să încercăm să rezolvăm problemele cronice ale cetățenilor europeni. Acest raport își dorește uh, prevederi mai stricte pentru uh, ca investitorii să fie protejați. Însă, marea majoritate a cetățenilor nu prea este interesată de această legislație. Cetățenii ne-au ales ca să le dăm rezultate, ca să le rezolvăm problemele. Din nefericire, adunarea noastră parlamentară nu prea vine cu rezultate. Noi trebuie să facem mai multe pentru majoritatea cetățenilor și mai puține pentru cei puțini. Mulțumesc cu domnul Crițos. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este esențial să avem această amânare și sper că mulți dintre noi o să fie de acord cu această necesitate. Bineînțeles că avem însă și uh, problema că nu ținem pasul cu uh, rapiditatea evenimentelor, cu viteza la care se dezvoltă lucrurile și instrumentele. Eu cred că criza financiară din 2008 a, și-a lăsat amprentele foarte dur pe Uniunea Europeană și uh, impactul politic și social, dar și economic, este încă uh, palpabil, e nevoie de o schimbare de mentalitate, de atitudine și din partea Parlamentului European. Și vreau să nu fim, uh, să folosim propagandă. Vreau din contră să nu, să facem tot ce trebuie pentru ca să nu se mai repete o astfel de criză. Am putea să ne uităm la exemple în China, sistemul bancar uh, din uh, sudul Uniunii Europene, unde băncile au probleme foarte mari cu rate ale dobânzii negative, iar companiile de asigurări la fel suferă foarte mult de pe urma acestor evoluții. Există multe dificultăți care vin și din Statele Unite sau din Regatul Unit. Centrele financiare cele mai importante din lume urmează, pe de altă parte, și ele evoluția politică. Ceea ce necesităm noi este, de fapt, o tranziție, de protecție, să trecem de la un status quo la o nouă lume cu o reglementare mai robustă. Mulțumesc. Nu pot să permit cartonașe albastru pentru că suntem într-o întârziere foarte mare. La 12.30 trebuie să începem voturile și nu putem să întârziem. S-ar putea să nici măcar să nu terminăm până atunci, deci îmi pare foarte rău, nu pot să dau cartonașe albastre. Domnul Gualtieri are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu votul de astăzi se încheie cu succes un proces crucial pentru completarea reglementării piețelor financiare ale Uniunii Europene din care MIFID și MIFIR constituie pilon esențial. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord important pentru a garanta stabilitatea și uh, siguranța pentru operatorii de pe piață, autorităților de supraveghere și statelor membre, uh, dând curs propunerii Comisiei de a întârzia cu un an până în aplicarea pachetului legislativ și transpunerea directivei, permițând operatorilor și autorităților să-și adapteze infrastructurile informatice destinate la colectarea datelor datelor necesare pentru punerea în aplicare noi uh, uh norme. Parlamentul uh, a fost uh, implicat în încheierea rapidă și eficientă acestui proces datorită inițiativei Parlamentului și al raportorului în susținerea negocierilor. Am putut să facem și modificări punctuale uh, unor texte uh, care vor putea fi aplicate mai coerent cu obiectivele legislației în generale și cu întregul cadru de reglementare. Aici aș invita pe domnul Lambert să citească textele uh, și nu să intre în polemici care nu mi se par uh, potrivite cu uh, natura schimbărilor care au fost aduse, uh, care își doresc mai multă coerență și eficiență pentru această legislație. De altfel, subliniez că mm, pentru operațiunile de finanțare prin titluri sunt deja acoperite de regulamentul Security Financial Transactions și nu sunt esențiale pentru stabilirea prețurilor. Uh, legislația MIFID e un element cardinal al efortului de armonizare a arhitecturii financiare a Uniunii și a creării acelui manual unic de reguli care este o precondiție necesară pentru realizarea unei piețe unice a serviciilor de investiții ale Uniunii și a piețelor de capital, motiv pentru care repetăm Comisia exigența de a adopta rapid legislația de nivel 2 necesară pentru a completa cadrul de reglementare și a garanta intrarea în aplicare eh, pe deplin din ianuarie 2018. Mulțumesc și acum domnul Messerschmidt. Domnule președinte, mulțumesc. Textul pe care îl avem astăzi în față este o intervenție necesară în piața noastră de titluri și modul în care această piață funcționează. Noi suntem în favoarea acestei intervenții și credem că trebuie să intervenim în uh, piața tranzacțiilor cu frecvență înaltă, pentru că aceasta, piața a Uh, destabilizat uh, sectorul uh, financiar. În plus, există mai nou speculații nereglementate și cu, alima, cu alimente, cu diferite produse derivate. Mulți fermieri au vândut înainte de termen, înainte de realizare recoltele lor, ceea ce a avut un impact dezastru deastros asupra piețelor alimentare și agricole, în special în țările în curs de dezvoltare. Tocmai de aceea intervenția noastră este mai mult decât oportună. Titlurile trebuie tranzacționate după reguli echitabile și nu după regulile junglei. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape la 10 ani după criza financiară, acum uh, trebuie să terminăm în fine să tot înghițim tot felul de pastile gata făcute. L-am ascultat pe domnul comisar care justifica tot ceea ce se întâmplă, însă specula financiară există în continuare, nu s-a schimbat nimic. De 10 ani nu s-a schimbat nimic în comisie, 50 de milioane sunt, uh, este capitalul de speculă cu uh, instrumentele financiare și nu se poate să mai continuăm așa cu dublă măsură. Să spunem pe de o parte că nu avem nicio problemă și cetățenii să vadă că din nou, ă, de fapt, sunt expuși unei posibile crize financiare. Pe piețe nu s-a schimbat momentan nimic. Mai există în continuare reguli de excepție. 50 de milioane nu e puțin, trebuie să facem ceva pentru ca să reglementăm ă, această piață, iar piețele financiare sunt, bineînțeles, împotriva politicilor noastre. Nu mai putem să găsim ă, pretexte, trebuie să dăm cetățenilor, în fine, posibilitatea să creadă în proiectele europene. Mulțumesc, domnul Bey, are cuvântul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 MIFID... Directivele MIFID își doresc să împiedice băncile să continue să vândă produse de proastă calitate, deci active cu risc ridicat unor clienți prost informați și vulnerabili. Raportul pe care îl vom vota imediat dorește amânarea până în aplicarea acestei directive până în 2018, adică 10 ani după începutul crizei. Astfel se mai dorește acordarea unui termen suplimentar băncilor care abuzează de credulitatea persoanelor fizice și persoanelor juridice adesea fragile. Uh, din două una, sau Autoritatea Europeană a Piețelor Financiare, și anume ESMA, nu este competentă pentru a uh, adopta o reglementare financiară serioasă, sau uh, favorizează băncilor internaționale ca acestea să poată profita în continuare de lacunele din legislație. Oricum, <clears throat> nu trebuia să facem promese pe care nu le puteam ține nu le putea respecta. Cum dorește Comisia să lupte împotriva lăcomiei băncilor pe când ea încurajează liberul schimb uh, cel mai dezlănțuit? Dincolo de declarațiile de principii, totuși, logica noastră ultraliberală vă împiedică să uh, reglementați mai bine uh, aceste activități de speculație. Mulțumesc și acum domnul Tong. Doamna Tong, mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău că nu se poate pune în aplicare această directivă așa cum a fost prevăzut inițial. Însă sunt de acord cu motivele invocate. Dacă vrem să obținem prin aceasta o protecție mai bună a consumatorilor și utilizatorilor, atunci da, putem să justificăm uh, amânarea. Criza financiară ne-a învățat destul de multe, am identificat multe puncte slabe în spațiul economic și încercăm acum să eliminăm uh, treptat toate aceste puncte slabe. Însă trebuie să garantăm și o înlăturare a barierelor comerciale, pentru că dacă vrem să combatem toate practicile neloiale, trebuie să facem și acest lucru și astfel sunt sigură că va exista și o eficiență pe piețele financiare și o protecție mai bună a consumatorului. E nevoie deci de structuri comerciale mai bune și, desigur, e nevoie și de un control mai bun, de mai multe competențe pentru cei care fac controlul acestor piețe. Totul în lumina unei protecții a consumatorului mai bună. Trebuie să creăm un sistem de date cu autoritățile naționale și să creăm mai multă transparență. Pe baza acelor uh, spuse de până acum, aș putea să vă spun doar că și eu susțin atunci amânarea pentru că mi se pare necesară. Mulțumesc, mulțumesc doamna Gil, are cuvântul. Thank you, President, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule raportor, este important ca faptul că eh, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un compromis pe această directivă. MIFID și MIFID 2 sunt cele mai importante elemente de reglementare a serviciilor financiare post-criză. Scopul lor a fost să protejeze investitorii și să crească transparența pe lângă reglementarea eh, speculațiilor. Tocmai de aceea avem nevoie de noi reguli. În același timp este reglementabil este regretabil faptul că uh, chestiunile legate de infrastructura IT fac ca aceste reguli MIFID și MIFID 2 să fie amânate cu un an. Comisia nu trebuie să ia această amânare ca un cartonaș, uh, ca un uh, cec în alb ci uh, trebuie ca uh, implementarea într-adevăr să poată începe în 2018. Am fi extrem de dezamăgiți dacă acest lucru nu s-ar întâmpla și nu putem tolera o a doua amânare. Trebuie să uh, consemnăm progrese și în ce privește măsurile de nivel 2. Și Parlamentul a explicat deja unele rezerve în legătură cu noul regim al comercializării produselor derivate. Este poziția noastră ca Uh, că nu trebuie ca speculanții de materii prime și de mărfuri alimentare să aducă populația într-o situație mai dificilă decât este acum. Deci, în ce privește noul regim, trebuie ca ambițiile noastre de până acum, în nivelul 1, să nu fie diluate la măsurile de nivel 2. Mulțumesc, care cuvântul domnul Șoncheli. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt de acord cu domnul comisar Hill pentru amânarea acestui pachet până la 3 ianuarie 2018, pentru că acest termen ne va permite să reglăm lucrurile și să nu ne pripim uh, astfel încât să creăm probleme Uh, Uniunea Europeană este în redresare uh, în fața unei recesiuni globale și e bine să avem un mediu mai reglementat pentru piețele financiare în Uniunea Europeană, uh, pentru că ele generează fondurile necesare pentru redresarea economică și pentru creștere, e clar, însă aceste piețe trebuie să fie bine reglementate și uh, dacă nu, uh, efectele vor fi negative asupra economiei. E binevenită legislația pentru îmbunătățirea protecției uh, investitorilor, pentru prevenirea conflictelor de interese, pentru mai multă transparență și de, de mult era nevoie de asemenea reglementare și acum trebuie și pus în aplicare în legătură cu uh, divulgarea informațiilor, acest, aceasta va duce la eliminarea practicilor neloiale și uh, vor împiedica pe cei lacom să exploateze credulitatea consumatorilor. Într-un context mai larg, această legislație va juca un rol important, cu siguranță, în stabilizarea economiilor noastre în anii care vor veni și ne va ajuta să eliminăm bulele uh, de speculație care ne-ar putea duce înapoi în recesiune. Deci aceste măsuri sunt foarte binevenite. Grazie, onorevole Kelly. Mulțumim, domnule Kelly, și acum uh, are cuvântul domnul Sant. Thank you, Mr. President. The text we are discussing... Mulțumesc, domnule președinte. Textul pe care îl discutăm acum uh, se referă la ultimele evoluții din ultimii ani și răspunde la nevoile pietrelor financiare tot de atunci ne oferă posibilitatea să ne gândim la serviciile de pe uh, piețele financiare. De la LuxLeaks și de la Panama Papers, serviciile financiare au fost imediat, uh, se gândește imediat cetățeanul la evaziune fiscală, corupție și fraudă. Pentru că bancherii fără scrupuli uh, au reușit să pervertească aceste idei pentru ca să le folosească în paradisurile fiscale. Deci este absolut important să creăm adevărul, să creăm lumina asupra acestor lucruri Trebuie să creăm servicii financiare robuste pentru ca să ne asigurăm că resursele sunt foarte bine utilizate. Trebuie să fie repetat acest lucru de câte ori e nevoie. E nevoie ca serviciile financiare să fie adaptate mai mult la nevoile de azi și de mâine. E nevoie de noi măsuri care să asigure că cele mai bune practici în domeniul serviciilor financiare sunt uh, reglementate de comportament uh, profesionist, de comportamente loiale și nu de alte tipuri de uh, încercări. Mulțumesc, domnul Coțolino. Mulțumesc. În uh, punctul în care ne aflăm e inevitabil amânarea puteți face pentru a garanta infrastructurile pentru colectarea datelor uh, care să fie mai eficiente și mai transparente atât pentru ESMA cât și pentru autoritățile naționale. Adevărul e că trebuie să fim mai prudenți atunci când introducem reforme de, acea, de acest volum, fără a fixa obiective temporare credibile și certe, fără a dispune de instrumente adecvate pentru a garanta o fază de tranziție, de exemplu, uh, Uh, un rol mai bun uh, al ESMA cu mai multe resurse financiare și umane, ca astfel ajutăm pe investitori, pe simpli cetățeni, pe consumatori și facem mai credibilă lupta noastră pentru ca piețele financiare să fie mai transparente. Nu putem defini obiective ambițioase în legislația noastră și pe de altă parte să o abandonăm, să o lăsăm fără ajutor. De aceea, amânarea cu un an nu înseamnă o cedare, ci e o necesitate. Uh, care nu trebuie dată deoparte de diversele instituții europene. Mulțumesc domnul Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că reglementarea piețelor financiare este un imperativ, ceva absolut esențial, care unește pe toți cetățenii care au fost uh, în același timp victimele și martorii diferitelor crize, cea din 2008, care a arătat ce loc important luaseră anumite instrumente financiare foarte complexe în orientarea economiilor noastre. Eu sunt pentru raport, vreau să votez pentru, însă trebuie să insist asupra faptului că nu este un cec în alb pe care îl dăm comisiei pentru ca să amâne și de fapt să abandoneze anumite măsuri absolut necesare. Mă gândesc aici la scandalul cu privire la speculațiile pe tema uh, materiilor prime și, uh, materiilor, și a alimentelor. Deci nu putem să închidem o ușă pentru ca să deschidem alta similară. Asta este îngrijorarea noastră, cel puțin la grupul social-democrat, și anume că liberalizarea oarbă și uh, o exagerare a uh, folosirii titlurilor care este prevăzută în proiectul de Uniune a Piețelor de Capital uh, să devieze în direcția proastă. Dar, în general, mi se pare că textul merge în direcția bună. Mulțumesc la Catch the Eye, domnul Dânano, Vă rog. Oui, monsieur le président, Uh, Trebuie protejați consumatorii, protejați investitorii, protejați cetățenii, mai multă încredere, să luptăm contra uh, speculațiilor financiare, să asigurăm transparența tranzacțiilor financiare. Sigur, acestea sunt obiective de lăudat și de realizat cât mai curând posibil. Criza din 2008 a trebuit să ne învețe mai multe în legătură cu riscurile unui sistem financiar necontrolat care afectează economia reală. Banii aceștia care circulează, circulă, mă scuzați, cu viteza luminii, n-au niciun impact asupra uh, economiei reale, ceea ce este un scandal. Cum uh, poate Europa să stea cu mâinile în sân? E timpul să acționăm Trebuie să avem o legislație eficientă care să împiedice speculația și să redea încrederea cetățenilor europeni. Se spune că diavolul se ascunde în detalii. Noua întârziere am înțeles eu că ar permite reglarea acestor detalii. Să sperăm că între timp nu se va produce o nouă criză financiară. Domnule Marias. Mulțumesc, domnul Marias. Grație, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, succesul uh, noilor reglementări va depinde de uh, cât de fiabil va fi noul sistem de raportare. Și cred că autoritatea de supraveghere ESMA împreună cu autoritățile naționale vor trebui să pună în aplicare un sistem de date de referință care vor face mai uh, ușoară uh, activitatea de inspecție și de supraveghere eh, a ESMA. De asemenea, trebuie să faciliteze eh, prevenirea și combaterea orice, oricărui abuz pe piață. Licențierea și certificarea eh, companiilor și actorilor în domeniul financiar, bancar, trebuie de asemenea reformată. Metodologia de raportare încă nu este pus în aplicare și sperăm că acest an de amânare va face posibilă elaborarea sa. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Sinalinos. Mulțumesc. Ehm, sigur că piețele financiare necontrolate înseamnă un nivel ridicat de risc. Pentru că ehm, e, se pot produce adevărate infracțiuni societățile de intermediere financiară uh, funcționează în afara oricărei încercări de armonizare ce adesea uh, sunt în slujba marilor bănci, uh, iau banii cetățenilor uh, care nu sunt la curent cu uh, practicile acestea. Să nu uităm uh, scandalul bursei din Atena, când mii de cetățeni uh, luați pe un, val de euforie creat artificial de guvern și-au investit toți bănuții în societăți fantomă și acțiuni care erau doar pe hârtie valabile. De aceea trebuie mai multă transparență și cele mai bune norme pentru punerea în executare a acestor tranzacții astfel încât să uh, uh, spunem că cine distorsionează piața uh, face dezinformare și uh, fur de bani până la urmă. Mulțumesc. Domnul comisar Hila e cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep cu un punct de bază despre o bună reglementare, principiile de bună reglementare care sunt să se stabilească termene realiste și să fie atinse aceste obiective. Eu urăsc să nu ating un obiectiv în sensul de termen și sunt de acord cu părerile care au fost exprimate. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că bun, bunul simț a prevalat aici pentru această amânare care este necesară pentru ca să ne asigurăm că legislația foarte complexă de care vorbim să fie implementată. Eu zic că este decizia corectă și sunt angajat aici în fața dumneavoastră pentru ca să atingem obiectivele pe care le-am stabilit. Pentru aceasta ele trebuie să fie realiste și deci nu trebuie să uităm că trebuie și implementate implementate. În ceea ce privește chestiunile specifice, noi facem eforturi pentru ca să facem tot ce trebuie pentru măsurile de nivel 2 în iunie. Deja am uh, reușit să implementăm prima parte de măsuri um, și uh, este important să ne uităm din nou la propuneri și vedem că de multe ori în propunerile acestea sunt uh, aspecte pe care noi le-am menționat de multe ori la Parlament. Ne uităm, de exemplu, la cererile eh, de, cerințele de, um, pentru derivate și pentru titluri și cred că este foarte important ca să notăm tot ce au spus deputații aici în ceea ce privește, de exemplu, derivatele în domeniul agriculturii. Noi vrem aici ca limitele eh, de poziție să fie mult mai eh, joase pentru aceste piețe. Există persoane care doresc să restricționeze volatilitatea excesivă și speculația în ceea ce privește, de exemplu, uh, bunurile uh, și uh, alimentele în ceea ce prive, prin intermediul instrumentului de, de limită. Credem că regimul de limite trebuie să fie mult mai adaptat la tipul de marfă despre care este vorba. Aceste praguri sunt foarte importante Uh, și în materie de lichiditate. Apoi va trebui să vedem uh, cum uh, vom aborda volatilitatea prețurilor excesivă pe piețele respective și pentru companii vrem să ne asigurăm că regulile să fie adaptate și să nu se aplice, de exemplu, pentru cei care vor să folosească piețele pentru a-și acoperi riscurile sau pentru care, de fapt, uh, activitatea, în care activitatea lor de bază nu are, de fapt, legătură cu piețele acestea financiare. Vrem ca nivelul de implementare al măsurilor la nivel, de nivel 2 să fie făcută cât mai bine. Da, suntem angajați în acest sens, da, acceptăm în totalitate că nu vrem să primim un cec în alb și vreau să mă asigur și eu că mm, staful meu va informa echipa de negociere în mod curent despre uh, progresele pe care le facem. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Are cuvântul domnul Ferber, acum uh, raportorul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, mai întâi vreau să mulțumesc tuturor acelora care au participat la dezbatere. Vreau să lămuresc aici niște elemente. Mai întâi, eu, ca raportor, niciodată n-aș fi fost de acord cu amânare dacă uh, această amânare ar fi fost solicitată numai de industria vizată. Deci cine spune că noi am uh, dat curs unei solicitări a industriei și a lobbyistilor, uh, minte și minte în fața publicului larg. Uh, de faptul că ESMA uh, nu a reușit să-și creeze infrastructura tehnică și nu a reușit să creeze premisele pentru, autorități, pentru ca autoritățile de reglementare naționale să-și uh, facă treaba, este cauza adevărată. Și în al doilea rând, nu este vorba aici de limitarea pozițiilor la, uh, la anumite tipuri de tranzacții. Vorbim uh, încă de uh, discuții tehnice pentru care încă nu am ajuns la un consens final și pentru care așteptăm punctul de vedere și un consens cu Comisia. Deci acestea nu fac, limitările astea de poziție, de opțiuni, nu fac parte din discuția noastră de azi și noi nu am inclus aceste reglementări eh, în propunerea noastră din cauza eh, lobbyiștilor din industrie, ci pentru că noi în ultimii doi ani și eu și raportorii din umbră, împreună cu Comisia și cu ESMA, am discutat în repetate și nenumărate rânduri cum putem să mai soluționăm elemente care au rămas netratate de noi până acum. Și, așa cum a spus-o și Comisia și ESMA, aici nu vorbim despre soluționarea unor probleme pe care directiva inițială nu le rezolvă. Am, am inclus și un alt element în propunerea noastră, în cadrul directivei prospectus propuse de comisie, se va opera o modificare MIFID și noi am integrat această modificare aici, MIFID 2, pentru ca uh, să nu mai fie făcută printr-o, uh, uh, prin regulamentul sau directiva prospectus. Deci este vorba de o mai bună reglementare și nu pot să accept această acuzație că noi am plecat capul în fața lobbyiștilor din industrie. Vreau să mulțumesc mulțumesc tuturor acelora care în mod constructiv au colaborat și asta să știți că îmi dă curaj pentru viitor. Mulțumesc, la revedere! Grazie, onorevole Ferber. Mulțumim, domnule Ferber. Spune președintele, mulțumim tuturor colegilor pentru înțelegere. Discuția